Good afternoon! Good afternoon! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor! Vă rog să luați loc. Celor prezenți în sală, uh, le spun să ia loc. Vă rog să vă instalați. Avem timp spune președintele. Dar haideți să ne adunăm puțin. În primul rând, din nou, pentru a începe, mulțumesc uh, pentru înțelegerea de care dați dovadă Știți că avem uh, ședințe de acest uh, tip uh, de ceva timp încoace, pentru că asta înseamnă că nu avem la dispoziție decât două ore cu interpretare. Doar două ore, spune președintele, pentru o ordine de zi extrem de importantă pentru Comisia Libe în această dupămasă. Dar știți că avem și un vot în această dupămasă, deci în primul rând Haideți să verificăm dacă avem quorumul, deci uh, vă rog să transmiteți semnale live. Ok. As we count the quorum. Acum uh, verificăm uh, Vorumul, așa procedăm de fiecare dată când uh, avem uh, un vot. Haideți să folosim uh, timpul. În primul rând, adoptarea ordinii de zi, nu sunt obiecții. În ce privește interpretarea, nu le mai pun limbile, pentru că știți că aveți limbile dumneavoastră, știți care sunt constrângerile legate de pandemie. E valabil și de, în legătură cu ședința coordonatorilor, Mm, știți că mai multe rapoarte au fost alocate de către coordonatori, mm, dar nu o să citesc acum numele tuturor rapoartelor. Dacă nu aveți obiecții în legătură cu deciziile coordonatorilor, atunci le considerăm adoptate. Deci trecem imediat la vot. la amendamentele pe care le votăm în procedura de vot la distanță, în paralel cu votul din sală. Dar știți că, în primul rând, trebuie să uh, verificăm uh, quorumul, deci vă rog să votați, astfel încât să uh, putem fi încredințați că avem quorum. Vă rog, ridicați mâna. Mulțumim pentru acest gest. Mulțumim tuturor celor care ridică mâna. Deci avem quorumul minunat. Deci putem trece la chestiunile cele mai importante. A, anunț acum oficial, s-a deschis votul, vot la distanță. S-a deschis votul. Și acum putem trece la punctele cele mai importante de până de zi. În primul rând, punctul 3, din această dimineață bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021, toate secțiunile. Acesta este votul, dar trecem la punctul 4, schimb de opinii privind necesitatea de a introduce în următorul cadru financiar multianual o clauză de condiționalitate privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. O chestiune extrem de importantă pentru Parlamentul European ne ținem pe poziții, nu facem niciun compromis în ce privește clauza de condiționalitate. Într-un fel sau altul, ar trebui ca în cadrul financiar multianual uh, să existe o clauză de condiționalitate privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. Iar în legătură cu acest subiect extrem de important, Președin, um, uh, președintele îl salută pe domnul Didier Reinders, comisar pentru justiție. Trebuie să ne asigurăm că uh, articolele, deci că uh, nu se uh, rămâne pedepsite nerespectarea uh, articolului 2. Noi am subliniat de mai multe ori că regretăm să constatăm că în concluziile din iulie 2020 Consiliul a slăbit condiționalitatea bugetară așa cum o înțelegem noi mecanismul pentru uh, condiționalitate bugetară propus de către Comisie. Astăzi avem posibilitatea să discutăm acest subiect uh, cu domnul comisar uh, Reinders, care ne va prezenta situația în următoarele 10 minute, după care vom începe dezbaterea. Însă, așa cum am procedat atunci când doamna Johansson a venit la noi pentru a ne prezenta pactul privind migrația, Uh, vine un moment când timpul este mai prețios uh, decât uh, de obicei. Știți că eu încerc să dau cuvântul tuturor colegilor, să mulțumesc pe toată lumea, dar de această dată va trebui să fim foarte conciși, să respectăm timpul alocat colegilor care vor lua cuvântul cu mare strictețe. Vom începe, bineînțeles, cu coordonatorii, cu cei care se ocupă, pentru că chiar după mai avem un alt punct important, la fel de important, raportul privind statul de drept. Nu avem la dispoziție decât două ore, deci vă rog dacă se poate să fiți conciși, să vă pregătiți intervenția înainte uh, de a lua cuvântul pentru a vă încadra în maximum două minute, astfel încât să ne încadrăm în timp. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu voi încerca să uh, Uh, economisesc timpul pentru că celălalt punct ne va lua mai mult timp. Avem un raport pe care le avem aici. Dar aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru invitație. Aș dori să vă reamintesc că într-adevăr ieri uh, Comisia a adoptat primul raport anual privind statul de drept de care vom discuta la punctul uh, urmă, următor de pe urmea de zi. Dar bineînțeles că este o etapă foarte importantă uh, în ce privește statul de drept e important pentru că proiectul european se bazează pe respectarea statului de drept în toate statele membre și președinta Comisiei, în discursul de la plenara din 16 septembrie, a subliniat faptul că statul de drept e, e, are o importanță majoră pentru Comisia Europeană. Respectarea statului de drept este condiția sine qua non pentru democrație și drepturile fundamentale și uh, este respect, e foarte importantă pentru funcționarea Uniunii Europene, pentru aplicarea legislației europene, pentru încrederea reciprocă piață piața unică și pentru un mediu prielnic investițiilor. Statul de drept este de asemenea important pentru a ne asigura că banii, fondurile europene sunt cheltuite uh, în conformitate cu regulile și de aceea Comisia a propus în 2018 un regulament pentru a proteja bugetul european împotriva uh, lacunelor privind statul de drept. Aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră, dar și Comisiei Cont pentru sprijinul puternic manifestat față de această propunere, care este foarte importantă pentru a ne asigura că avem cu adevărat un mecanism mecanism de condiționalitate um, bugetul european trebuie apărat de lacune, precum lipsa de uh, condamnare împotriva fraudei și acest principiu este foarte important acum. Vom uh, continua să uh, examinăm abuzele, conflictul de interese prin OLAF, dar și prin înființarea noului parchet european Doamna uh, Laura Codruța Coveși a fost uh, numită șeful acestui parchet. Este un, o instituție care se va ocupa de combaterea fraudei sau abuzurilor sau conflictului de interese. Pentru prima dată va fi posibil să organizăm anchete uh, în acest sens și condamnări. Dar, pe de altă parte, va trebui să avem o legătură între finanțarea diverselor politici și statul de drept. Și uh, aici intervine mecanismul de condiționalitate privind uh, statul de drept. Acordul de la Consiliul European din iulie cu privire CFM-ul și programul Next Generation a uh, generat așteptări foarte importante în Europa. Dialogul politic între instituțiile europene privind pachetul de redresare și CFM-ul uh, a fost lansat. Acum ne apropiem de încheierea unui acord istoric uh, pentru un pachet de redresare cu o dimensiune, un volum și o ambiție nemaivăzute. Un acord privind noul CFM și Next Generation trebuie să fie însoțit de un set de măsuri pentru a proteja din nou bugetul european. Am vorbit deja de combaterea fraudei și a abuzurilor și a conflictului de interes și un astfel de uh, mecanism privind condiționalitatea face parte integrantă pentru a uh, proteja bugetul european, dar uh, și finanțarea în conformitate cu Next Generation. Concluziile Consiliului conțin un angajament clar cu privire la statul de drept și protecția intereselor financiare ale Uniunii. Deci avem un apel din partea Consiliului European pentru a crea un regim privind condiționalitatea. Ieri Consiliul a adoptat la Coreper mandatul pentru a începe negocierile cu Parlamentul. Și sperăm că trilogurile vor începe repede și că vor permite adoptarea rapidă a unui mecanism eficient. Comisia este gata să înceapă aceste discuții cu colegiuitorii și să joace rolul de plin în acest proces. Și vă pot asigura că Punctele pe care le conține uh, poziția Parlamentului au fost notate și aș dori să subliniez din nou că vom uh, folosi uh, uh, propunerea legislativă din 2018 în care am uh, uh, exprimat faptul că este foarte important să protejăm statul de drept și să folosim uh, Uh, regulile procedurale cât mai eficient cu putință și majoritatea necesară. Bineînțeles că acum a sosit momentul să discutăm cu colegiuitorii în triloguri și să vedem care, uh, la ce acord putem ajunge, dar iată, avem uh, poziția Consiliului, avem poziția Comisiei din 2018 și știm care este sprijinul dumneavoastră și al Comisiei Cont. În fine, Comisia e de acord că trebuie să ne asigurăm că protejăm beneficiarii finali. Este foarte important ca nu ei să plătească oalele sparte pentru uh, lacune în ce privește statul de drept și Comisia va aborda această chestiune în trilog pentru că uh, beneficiarii finali nu trebuie să fie negativ impactați. Ei nu sunt uh, răspunzători de comportamentul autorităților. Trebuie să ne asigurăm că plățile ajung la beneficiarii finali, conform propunerii. Când propune măsuri cu privire la condiționalitatea privind statul de drept, Comisia va ținti mai ales acele forme de finanțare care, uh, de care beneficiază uh, statele membre. Sper ca Parlamentul să ne sprijine pentru a obține un acord care să mențină ambiția propunerii Comisiei pentru a proteja bugetul european, pentru că asta este interesul nostru al tuturor. Mulțumesc încă o dată pentru atenție, pentru invitație și aștept cu nerăbdare observațiile, remarcele și observațiile dumneavoastră. Mulțumim, domnule comisar. Într-adevăr, acesta este obiectivul nostru, ca mecanismul acesta să fie eficient. Ați uh, pus bazele dezbaterii. Dăm cuvântul coraportorilor în primul rând. Îi dăm cuvântul în primul rând domnului Ian Olbricht, unul dintre coraportorii noștri, nu știu dacă este online. Dacă sunteți, aveți cuvântul uh, pentru 3 minute. Vă puteți încadra în 3 minute, vă rog. Mulțumesc. Am avut ceva probleme de conectare, spune domnul uh, Olbricht. N-am putut asculta intervenția domnului comisar, dar voi participa la următoarea parte a dezbaterii. Eu sunt unul dintre coraportori uh, privind CFM-ul împreună cu doamna Marcheș și aș dori să vă spun că pentru raportori este foarte important ca această dezbatere este tratată ca un pachet. Uh, atât de către Comisie și de cât și de către Consiliu. Și pentru noi uh, consecințele sunt foarte clare. În pachet avem bugetul pe șapte ani, dar avem și planul de redresare și mai există și un regulament cu privire la statul de drept. Pentru noi, raportorii, e important cum spuneam, ca toate documentele să fie tratate ca un pachet, pentru că avem nevoie de acest tip de uh, legătură pentru dezbaterea pentru buget. Știți foarte bine, consecințele sunt grave, dar această idee a avea o legătură între statul de drept uh, și uh, finanțare a generat uh, reacții aprinse. Unii spun că mergem prea departe, alții că nu mergem destul de departe. Dar noi, raportorii Parlamentului pentru CFM, considerăm că respectăm linia Parlamentului. Legătura între statul de drept și finanțare e un element de bază. Acesta este mandatul nostru din partea Parlamentului și deci așa vom continua să procedăm. Ce înseamnă asta? Apărarea intereselor financiare ale UE care este un concept uh, foarte vast, uh, dar uh, nu vorbim doar de corupție, de exemplu, ci și despre independența justiției, a mass media și așa mai departe. Deci pentru noi e foarte important ca statul de drept să fie respectat și în următoarea etapă de negocieri, în timp ce discutăm cu președinția germană, am subliniat că de aceea avem nevoie de claritate și de aceea așteptăm acum o poziție clară din partea Consiliului, pentru că trebuie să uh, finalizăm procedura de la Parlament. Fără ea nu vom putea să ratificăm noul uh, fond de redresare. Și fără acest fond nu va fi, putem vorbi de un buget. Și de aceea toate dosarele sunt legate și nu numai așa formal, oficial, ci și în ce privește valorile, prioritățile și importanța tuturor acestor elemente. Deci, noi continuăm și uh, această legătură este foarte importantă. Mulțumesc! V-ați încadrat în timp, mulțumim! Mai avem un coraportor, Margarita Marcheș. Aveți cuvântul, vă rog, 3 minute. Portughez. Mulțumesc, o să vorbesc în portugheză. partilhar convosco este debate, uma preocupação que é clara na Comissão de Orçamentos e na Comissão. Pentru a împărtăși toate îngrijorările noastre în legătură cu CFM și așa mai departe. Aș dori să încep prin a spune că atunci când eram la Consiliul de Afaceri Generale, am, am lucrat amândoi pe uh, subiectul apărării statului de drept. Din acest motiv, mă bucură și felicit Comisia pentru că a pus în discuție un raport în legătură cu statul de drept în Uniunea Europeană. În plus, E un raport care uh, vizează toate statele, pentru că este vorba aici de toate statele membre. Toate statele membre, atunci când și-au prezentat candidatura pentru a intra în Uniunea Europeană, au trebuit să demonstreze că respectă criteriile de la Copenhaga. De aceea, nu este normal ca atunci când ești candidat să trebuiască să respecti aceste, aceste criterii, dar odată ce ești înăuntru, să nu mai uh, ai obligația de a le respecta. Din acest motiv, este necesar să legăm statul de drept cu finanțarea venită de la nivelul Uniunii Europene. Cetățenii europeni, ă, acest, banii europeni trebuie folosiți pentru a susține valorile europene și nu pentru a acționa împotriva lor. Atunci când s-a aprobat raportul ă, cu privire la statul de drept în 2018, s-a vorbit despre existența acestui mecanism. Comisia Europeană a prezentat propunerea sa în 2018, Parlamentul a reacționat rapid cu un raport în același an, însă cu doi ani mai târziu, în sfârșit, s-a reușit uh, la Coreper să se ajungă la un acord în legătură cu un document care să fie baza acestei discuții. Este foarte important să se uh, avanseze în construirea acestui mecanism. Această propunere aprobată la Coreper și uh, pe care am început să negociem are un aspect foarte pozitiv. Așteptăm acest raport de 2 ani, însă în plus, dacă ne gândim la mecanismele cadrului financiar multianual, se uh, aplică și Uniunii Europene uh, și generațiilor următoare. Se limitează principiul um, majorității calificate inverse. Negociatorii vor trebui să negocieze foarte multe lucruri, însă acest lucru pozitiv și negativ, uh, aceste aspecte pozitive și negative mi se par importante de subliniat. Uh, deplâng faptul că au trecut 2 ani și uh, deplâng faptul că a durat atât de mult să avem o poziție a Consiliului. Este important și ca Parlamentul să considere totul ca un pachet, să avem un răspuns european. Acest răspuns european a fost convenit la Consiliul European din iulie și trebuie să venim în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor europeni. Bun. Putem să ascultăm acum raportorii pe propunerea pentru un regulament uh, în legătură cu deficiențe eventuale în ceea ce privește statul de drept în statele membre. Raportor este domnul Sarvama, care nu a putut fi prezent, deci uh, îi dăm cuvântul domnului Gartia Saval pentru a ne prezenta punctele principale ale acestei propuneri. Aveți cuvântul. Doamna Gartia Saval. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Reinders, pentru invitația de a participa la această dezbatere și că ne-a dat uh, oportunitatea de a evalua ce a propus Consiliul în legătură cu acest uh, mecanism pentru statul de drept. Eu sp- aș spune că punctul cel mai bun este că în sfârșit avem o propunere din partea Consiliului și că în sfârșit ne putem așeza să negociem. Pentru că, după cum s-a spus, din 2018, de când Comisia Europeană și-a prezentat uh, propunerea, Parlamentul European a elaborat o poziție rapidă și de atunci uh, așteptăm, am așteptat 2 ani. Este un subiect uh, complex, nu doar datorită conținutului, care este fundamental, ci și datorită legăturii foarte strânse cu cadrul financiar multianual. Și faptul că propunerea Consiliului a întârziat așa de mult înseamnă că există și întârzieri care uh, au împiedicat uh, negocierile bugetare, care deja sunt foarte complexe. În ceea ce privește propunerea Consiliului, văd și eu puncte pozitive, îngrijorări și puncte care în mod foarte clar sunt negative. Punctele bune. E foarte bine ca planul de recuperare el va intra în acest regulament. Noi am stabilit, acea, când am exprimat poziția noastră a Parlamentului, bineînțeles, nu aveam uh, situația crizei. Este foarte bine ca Comisia să uh, țină cont de rapoarte de la Olaf, din nou, de la noul uh, procur, birou al Procuraturii Europene, uh, parchet european și uh, din alte surse. Mă bucură iarăși fapt în însă nu se menționează beneficiarii finali și protecția acestora care a fost uh, un punct uh, consolidat. Trebuie să fie unul dintre primele puncte care trebuie să fie abordate în negocierile cu Consiliul. Mă îngrijorează că s-a adăugat o nouă procedură. Statul poate să aducă dezbaterea la un Consiliul, Consiliul European, dar nu există un calendar clar și astfel se poate întârzia luarea unei decizii la nesfârșit. Văd că nu-mi rămâne foarte mult timp s-a schimbat luarea de decizie de la majoritate calificată inversă la majoritate calificată. Sunt anumite exemple a, în legătură cu ceea ce se consideră încălcarea unei statului de drept, însă cred că în acest fel mecanismul este mai dificil de declanșat. Dacă ar exista deficiențe generale de la principiile statului de drept, S-ar putea uh, să fie vorba doar de o schimbare de formulare, dar în spatele orice, oricărei formulări este o idee și asta mă îngrijorează. Bineînțeles, ca Parlament vom apăra uh, până la sfârșit rolul Parlamentului, pentru că deocamdată Parlamentul nu are niciun rol în acest instrument propus. Și noi dorim să avem un cuvânt de spus în acest domeniu. Sperăm ca trialogurile să înceapă cât mai curând și că vom putea ajunge la un acord cât mai curând, însă nu orice fel de acord cu orice preț. Avem nevoie de un mecanism care să fie într-adevăr eficient. Uh, acestea fiind spuse, așteptăm uh, apelul președinției de, pentru a începe uh, discuțiile după 2 ani. Mulțumim! Dăm cuvântul acum lui Steri Reinke, raportor comis, al Comisiei Asociate. Uh, aveți cuvântul, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a mă exprima în legătură cu acest așa zis compromis, vă reamintesc câteva dintre punctele principale pe care l-am avut în avizul liber, pentru că a durat destul de mult de la adoptarea acestui aviz de către Parlament. Am spus întotdeauna că domeniul de aplicare trebuie să fie mai larg decât uh, independența justiției sau bugetul. Vrem să se vizeze toate valorile din articolul 2 al tratatelor. Am vrut să avem un uh, grup uh, de independent de experți, însă nu am putut să fiind cădem de acord cu comisia, dacă acesta ar fi fost un pas bun. După aceea nu doream să pedepsim beneficiarii finali și uh, de asemenea, uh, propunerea comisiei era calificată, majoritatea calificată inversă. Vrem să avem un mecanism care să funcționeze și care să, se fie, care să fie util împotriva încălcărilor drepturilor omului și statului de drept în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm Uh, la ce a propus președinția, aceste cerințe nu sunt îndeplinite. Uh, ceea ce deja se întâmplă în statele membre nici măcar nu ar cădea sub incidența acestui regulament și în plus cu votul cu majoritate calificată probabil nici nu se va declanșa vreodată acest mecanism. Deci uh, nu va ajuta să rezolve situațiile dificile cu care ne confruntăm acum. Cred că este important pentru Parlament și Comisia noastră să nu ne pierdem în dezbateri tehnice, ci să spunem foarte clar că această propunere nu este compromisul pe care îl doream, nu este un compromis pe care îl susținem noi și că avem nevoie de o altă propunere pentru a ne asigura că solicitările Parlamentului European vor fi uh, îndeplinite. Și un lucru trebuie să fie clar, pentru că au spus câțiva reprezentanței președinției că Parlamentul e prea lent și că trebuie să, să rapidizăm negocierile. După cum au spus colegii mei, este o poziție absurdă. Eu am preluat acest dosar de la colegii din ultimul mandat când noi deja luasem o decizie în Parlamentul European și am așteptat luni și ani de zile ca Consiliul să adopte o poziție. Iar acum noi, nouă ni se spune că noi să blocăm procesul și noi ținem lucrurile în, în loc. Este absurd, nu acceptăm să ni se arunce vina, iar acum pentru guvernele care nu vor să ia o poziție în Consiliu, se ascund în uh, spatele Parlamentului. Avem nevoie ca toată lumea să susțină statul de drept și drepturile fundamentale în Uniunea Europeană, inclusiv guvernele care nu au făcut-o la Consiliu. Sper că dezbaterea aceasta va continua în mod constructiv, însă este foarte clar că propunerea pe care o avem acum pe masă nu este suficientă pentru Parlamentul European. Vă mulțumim, doamna Reinke. Lucrurile sunt în felul următor mai avem trei runde de vorbitori, însă depinde totul de uh, disponibilitatea dumneavoastră de a vă încadra în timp. Un minut, un minut jumătate maxim pentru a putea interveni toată lumea și pentru a da timp domnului comisar să răspundă la întrebările care au fost ridicate. Și vom da uh, cuvântul eurodeputaților și după aceea dumneavoastră. Deci, dăm cuvântul acum din partea PPE domnului Tobe. Uh, thank you, Chair, and uh, thank you, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Reinders, pentru prezența dumneavoastră. Uh, sunt și eu, dați-mi voi să reiterez uh, mesajul colegilor raportori propun, propunerea pe care am primit-o de la președinția Consiliului nu este suficientă. Înțeleg și bineînțeles că așteptăm această propunere de mult timp, acum în sfârșit avem ceva de discutat. Înțelegem că acest lucru este pozitiv, înțelegem de asemenea că suntem cu toții sub presiunea timpului, însă trebuie să ne asigurăm că acest lucru este legat de CFM, de uh, următoarea generație și că toți înțelegem că trebuie să luăm o decizie și să lucrăm împreună. Însă eu aș spune că cel mai periculos lucru acum ar fi să ajungem cu un mecanism nefuncțional. Pentru că cu acest uh, sistem vom trebui să trăim cu mulți ani după această decizie. Prima întrebare pentru comisar. De exemplu, ați șters din propunerea noastră aspectele legate de periclitarea uh, justiției independente, ca un exemplu de încălcare a statului de drept. Ce comentariu aveți acolo? De ce, de ce ați eliminat acest exemplu din propunerea noastră? De asemenea, chestiunea majorității calificate pentru adoptarea unei decizii, nu cumva asta înseamnă că va fi un mecanism care nu va fi folosit niciodată? Mulțumim, domnule Tobe. Acum S și D și doamna Sipel. Sunteți conectată, Birgit? Da, sunt conectate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, măcar acum avem textul Consiliului pe masă, însă comparativ cu propunerea Comisiei este insuficient. Menționez doar câteva părți. Protecția bugetului împotriva deficiențelor generale, împotriva este înlocuită de uh, încălcarea principiilor statului de drept. Și există posibilitatea de a întârzia procedura prin uh, cererea unei discuții la Consiliul European. De asemenea, se va trebui să va trebui să se dovedească că există un impact direct asupra finanțării europene. Trebuie să insistăm ca să se păstreze formulările din tratat și de asemenea să insistăm pe utilizarea majorității calificate. Deseori trebuie să lucrăm pe compromisuri, însă acum cred că suntem într-o situație total diferită. Democrații din toate instituțiile trebuie să se unească pentru că a lupta împotriva Uh, nedemocrațiilor și pentru a împiedica răspândirea micilor dictaturi în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru Renew, of Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Rare ori se găsește atâta unitate în Parlamentul European. Uh, Consiliul European ar trebui să asculte de acest lucru și trebuie să fie foarte clar ce e pe masă. E o poziție a Parlamentului și acum o poziție a Consiliului, care e un colegislator. Nu este o, uh, un, un compromis, este doar poziția lor și acum mergem la negocieri. Aș dori să spun că amenințările Consiliului și reproșurile adresate Parlamentului, spunând că suntem irresponsabili, nu au niciun sens le-au luat doi ani să adopte o poziție. După aceea, dacă ne uităm la lista de dosare care au fost blocate la Consiliu de ani, câteodată decenii, Consiliul cred că nu are cui să dea lecții. Vrem un mecanism care funcționează, după cum au spus și alți colegi, nu vrem un alt articol 7 care o să dureze ani și ani la rând din partea mea, pentru grupul nostru este clar. Majoritatea calificată inversă este o linie roșie. Dacă nu avem majoritatea calificată inversă, atunci nu, pentru că nu va funcționa. Dacă ne bazăm pe Consiliu, nu va funcționa niciodată. Domeniul de aplicare trebuie lărgit, pentru că dacă creăm doar un alt instrument pentru a lupta împotriva corupției și fraudei, mai bine să abandonăm, pentru că avem o groază de instrumente pentru a lupta împotriva corupției și fraudei. Nu avem nevoie de condiționalitate definiția trebuie din nou schimbată pentru că acum uh, ștacheta este pusă mult prea sus. Am uh, dorit să introducem condiționalitatea, vrem o condiționalitate inteligentă pentru a nu penaliza beneficiarii finali, ci cei, pe cei care încalcă într-adevăr regulile. Și aș dori să înțeleg de ce oameni cum ar fi domnul Orban sau guvernul polonez se supără atât de mult, pentru că ei spun că ei respectă statul de drept și democrația și drepturile fundamentale. Atunci care e problema? Dacă respectă statul de drept, atunci niciodată nu îl va afecta o asemenea măsură. Deci ar trebui să accepte imediat și să nu mai blocheze acest proces. Vă mulțumesc! Da, vă rog să nu-mi spuneți că este o dezbatere politică, da, încerc să am cât mai mulți dintre dumneavoastră care să intervină. Am făcut acest lucru când am avut pe domnul comisar Johansen, am avut trei runde de vorbitori, însă depinde de noi să avem trei runde de vorbitori. Dacă vă respectați timpul de vorbire, ar fi mult mai ușor. Acum, de la ID, sunteți dumneavoastră? Cine dorește să pentru că nu am pe nimeni din partea grupului ID. Dacă nu, atunci dumneavoastră nu sunteți de la ID? Nu? Nu? Atunci, atunci urmează verzii. Sunteți conectați? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu comisarul, comisarului colegul meu deja a declarat foarte clar cât de dezamăgiți suntem. Este mo- mo- momentul în care avem nevoie de un instrument eficient pentru a rezolva criza legată de statul de drept. Propunerea acestea ne lasă cu mâinile goale. Și este foarte important ca Comisia să Uh, susține poziția Comisiei Libe și a majorității Parlamentului. Comisia Jurii a spus că avem nevoie de uh, un instrument care să protejeze interesele Uniunii. Însă nu este vorba aici doar de protejarea intereselor financiare, ci pentru a folosi interesele financiare ale oamenilor cum ar fi domnul Orban pentru a proteja statul de drept și valorile noastre comune deja Comisia are posibilități să ia măsuri în cazuri de fraudă și așa mai departe. Dacă se ține cont de pragul stabilit acum, uh, această măsură riscă să nu fie declanșată niciodată. Așadar, mi se pare foarte important ca dumneavoastră să spuneți că nu este acceptabilă această propunere a președinției germane și avem nevoie de uh, din ce în ce mai multe criterii legate de statul de drept în fondul de redresare și uh, recomandări specifice pe țară și recomandări de înghețare a bugetului. Acum, de la ECR, domnul Iechi, sunteți conectat? No, you're there. Yes, yes, there you yes, go. yes I'm here. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în limba poloneză. Domnule comisar, ați spus că doriți să, să aveți instrumente prin care să pedepsiți anumite state membre, însă pentru acest lucru ați avea nevoie de un uh, temei juridic. Există deja o procedură de încălcare a tratatelor uh, începută împotriva Ungariei și Poloniei și ați, ați uh, creat un, o nouă procedură și vă referiți la articol și vă bazați acest, această nouă procedură pe articolul 342 nu este, este vorba mai mult decât uh, de control fi, financiar și experții dumneavoastră juridici au spus că mm, această abordare nu este în ordine. Dacă doriți să recurgeți la o asemenea procedură, aceasta trebuie să se bazeze, să se întemeieze pe articolul 7, așa cum s-a pronunțat și Curtea de Conturi. Deci, pe scurt, doriți să apărați legea, însă nu faceți decât să o încălcați în același timp încălcarea statului de drept în uh, Polonia, se spune, de fapt, că mediatorul uh, european ar, s-ar exprima prea critic. Oare nu mai, este, nu mai avem voie să criticăm un funcționar uh, public? Dacă da, atunci nici uh, dumneavoastră, domnule comisar, nu ați mai putea deveni, nu ați mai putea fi o, o, să deveniți obiectul unor critici. Deci mi se pare că ajungem să trăim niște situații absurde. Doriți să, uh, a, să atingeți un uh, obiectiv și căutați a, ci, de, di, diferite, de, diferite motive. Domn președinte, uh, v-aș ruga să vă pregătiți uh, întrebările dinainte, astfel încât să nu depășiți uh, un minut, un minut și jumătate. Malin Bior, care acum cuvântul din partea GUE. Vă mulțumesc foarte mult. Nu pot decât să repet multe din intervențiile colegilor mei. Este pur și simplu insuficient. Dacă este să ne uităm la domeniul de aplicare, lucrurile devin foarte clare. Consiliul Um, a adus o ceață completă aici, nimeni nu mai înțelege despre ce este vorba și este foarte, ceea ce se regăsește acum la domeniul de aplicare este foarte departe de um, liniile directoare deja prezentate de comisia noastră și dacă este să uh, îngrădim uh, lucrurile la articolul 3, uh, cum propune Consiliul. Nu este vorba decât de o combatere a corupției și când vine vorba de combaterea corupției, dispunem de suficiente instrumente. Cum veți proteja mass media? Cum îi veți pro- uh, proteja pe jurnaliști, pe cei care fac parte în comunitatea LGBTI? Cum îi veți proteja pe cei care demonstrează pe străzi pentru a-și apăra drepturile? Nu este suficient ce ați propus dacă ați fi, ar fi trebuit să depuneți și mai multe eforturi pentru ca instrumentele de care dispuneți să fie mai eficiente. Deci, oricum, propunerea făcută dumneavoastră este departe de um, una acceptabilă și este departe de a o accepta uh, votând un uh, CFM. Mulțumesc. A doua rundă acum de întrebări. Uh, primul este din partea FP, domnul Hidveghi Baleaș, dacă este conectat. Da, Vă mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi, vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru uh, negocierile la care ați participat. Este, este în interesul nostru să ajungem un acord uh, comun. În ceea ce privește condiționalitățile impuse de Consiliu. Consiliul din sală, după lungi, uh, după lungi negocieri, a ajuns la concluzia că interesele financiare trebuie să fie protejate și că statul de drept este o valoare esențială. Însă nu prea înțeleg cum se creează un, o legătură între cele două chestiuni, transferurile bugetare și, prote- și apărarea statului de drept. Uh, An și an la rând am văzut și acest lucru a fost dovedit de, și de rapoartele comisiei și ultimul raport dovedește acest lucru. Nu există o definiție clară a statului de drept care să poate să fie aplicată în toate statele membre, ceea ce înseamnă că acest concept în sine poate fi abuzat în scopuri politice, așa cum s-a întâmplat deja și în trecut de câțiva ani. Există și uh, consecințe concrete. Uh, am putea să impunem sancțiuni bugetare pe baza unor principii neclare și în urma unor acțiuni ide- ide- ideologice. Deci, uh, cred că cu toții cunoaștem principiile legale. Nu putem să creăm un mecanism de sancțiuni înainte să definim ce înseamnă o infracțiune. Înseamnă în sine o încălcare a legii. Deci, uh, nu considerați că impunerea unui asemenea concept uh, Uh, divergent și neclar nu face decât să slăbească Uniunea Europeană și să amenințe, de fapt, uh, securitatea juridică în Uniunea Europeană. Uh, mulțumesc, doamna um, Barley, din partea ieșită, dacă este alături de noi. Sper că este mai bine acum, puteți auzi mai bine. Vă mulțumesc, vă mulțumesc în primul rând, domnule comisar. Știm cât de dificilă este sarcina pe care v-ați uh, asumat-o, însă ce aș dori să spun este că nu trebuie să uităm care este și obiectivul nostru. Noi ne dorim să apărăm statul de drept, Vedem cât de multe cazuri uh, grave sunt mușamalizate, la fel cum se întâmplă cu Victor Orban, care a folosit uh, bani europeni pentru a construi un stadion în uh, regiunea de uh, Baștina și este un caz uh, în legătură cu care nu se va face nimic și banii nu vor ajunge la cei că, care ar fi avut mai mare nevoie de ei. Și uh, cazul din Polonia, de exemplu, nu ar fi acoperit de noua propunere. Și trebuie să discutăm uh, statutul, conceptul de uh, stat uh, de drept în uh, întregimea sa. Ana Thomas, în numele Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucură faptul că în cele din urmă Uniunea Europeană recunoaște faptul că statele care subminează statul de drept trebuie să fie sancționate. Însă, ultimul plan prezentat de președinția germană luni este un compromis slab și creează un instrument care nu va fi folosit niciodată. Este ceva inacceptabil aceste guverne nu se opresc să abuzeze de fondurile europene, ci subminează democrația și statul de, de drept. Deci ne dorim câteva uh, norme clare în acest uh, mecanism. Deci interesele beneficiarilor trebuie să fie protejate pentru ca oamenii să nu aibă de suferit datorită problemelor create de, uh, de guverne. Deci aceste fonduri ar trebui să ajungă la ONG-uri, la afacerile la oamenii de afaceri, uh, la întreprinderile locale. Și apoi ar trebui să există o Um, să nu există unanimitate în Consiliu când se ia decizia de a sancționa un alt stat membru. Și apoi domeniul de aplicare a statului de drept ar trebui să fie foarte bine definit. Uniunea Europeană se bazează pe valori comune, una dintre acestea fiind statul de drept. Deci uh, corupția va domni doar dacă nu există statul de drept. Și am stat uh, suficient inactiv, trebuie să trecem acum la acțiuni pentru a, a pentru a apăra uh, democrația uh, europeană. Oui, je suis ici. Merci. Comisia din sală. Comisia și Consiliul au mari probleme pentru a, apăra, pentru a aplica instrumentele în domeniul statului de drept apar probleme de unanimitate, de considerații juridice și acum slăbesc și instrumentul de condiționalitate. Totuși, când este vorba de semestrul european, când trebuie pedepsite țări care nu respectă uh, modificările structurale, când trebuie sancționate state care nu au aplicat uh, principiile de austeritate și regulile monetare, atunci se găsesc instrumente și unele extrem de violente care pedepsesc uh, populația. De ce atâta timiditate în domeniul statului de drept? Constatăm la fel cu procedurile de infracțiune. În domeniul uh, concurenței, ele uh, e greu să lanseze proceduri de încălcare a legislației. Margaret Vastager Uh, lansează anchete și nu câștigă întotdeauna la Curtea de Justiție, dar când este vorba de statul de drept, ni se spune nu vom câștiga la CEJ, nu e sigur și așa mai departe. Cred că ar trebui să avem aceleași reguli în toate domeniile. Um, Del Now it's for ECR, Jadwiga Wisniewska. Doamna Wisniewska, numele cere are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că ar trebui să respectăm următoarea poziție. Cu ocazia reuniunii Consiliului din iulie a fost luată o decizie care ar trebui să fie respectată. Statul de drept poate fi uh, analizat doar în temeiul articolului 7. Desigur, interesele financiare ale Uniunii Europene trebuie să fie apărate. Noi ne împotrivim abuzării de fonduri europene, însă în acest scop există instituție cum ar fi OLAF, regulamentul uh, specific pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și cei care ne critică îi invit să consulte um, rapoartele OLAF, unde, de unde reiese foarte clar care sunt statele unde sunt folosite în mod abuziv uh, fondurile europene. Um, Olaf dă un, face un exemplu din Polonia, un, ex, un exemplu demn de urmat. Și nu îmi doresc, uh, uh nu mi se pare că vocabularul doamnei Infeld este unul potrivit și anume că Consiliul să-și țină, să țină gura. Uh, și domnule președinte, v-aș ruga să reacționați la această declarație pentru că este un exemplu prin, prin care nu se, nu, se, nu se respectă demnitatea oamenilor. Doamna Daly. Este de la sine evident că, că fondurile europene nu ar trebui să fie folosite pentru a susține corupția și pentru a submina drepturile omului. Ce înseamnă acest lucru pentru, pentru o țară ca Bulgaria? 100 de milioane de euro care ar trebui să ajungă la întreprinderile din sectorul turismului ajung de fapt la uh, pile uh, din guvern și de asemenea sunt bani care nu mai ajung la uh, uh, agricultori, uh, mite pentru tratarea pacienților uh, COVID, uh, înseamnă din nou corupție în uh, domeniul uh, corup- uh, construcțiilor. Deci se mai miră cineva că poziția Consiliului este atât de rea dacă unul din membrii care a negociat această poziție uh, are de câștigat atât de mult de pe urma acestor fonduri europene. Uh, fondurile europene sunt sângele din care se hrănesc acești uh, vampiri și cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Poziția Consiliului este inacceptabilă și ar trebui să revenim la cea a, a Parlamentului. Am ajuns la a treia rundă. Pe lista mea este Clara Dobrev, nu știu dacă este conectată, dacă nu, Doamna Grapini. Foarte mult. Domnule comisar, domnule președinte, vreau foarte scurt să spun, pentru că colegii au uh, uh, explicat foarte multe lucruri. Pe mine mă interesează, domnule comisar, ce veți pleda în uh, negociere, pentru că ne-ați spus că ieri la Coreper Consiliul a venit cu o poziție, noi Parlamentul avem o poziție și observați că uh, e o poziție aproape unanimă în Parlament. Care va fi poziția Comisiei? Cu cine vă veți alia? Cu Parlamentul sau cu Consiliul? Doi, a, un coleg a spus foarte clar că trebuie să facem un mecanism funcțional. Cum îl vedeți dumneavoastră ca acest mecanism să țină cont și de funcționarea statului de drept în toate statele membre și să, sigur, să se respecte uh, subsidiaritățile care există prin uh, tratat? Mulțumesc! Thank you. Now it will be for renew Michael Speca. Connected? Dacă este alături de noi, domnul Sveca. Yes. Yes, there you go. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vor... Voi fi foarte succint pentru ca și domnul comisar să poată să ne răspundă. La fel ca mulți dintre colegii mei, nu sunt prea mulțumit de cum avansează acest uh, dosar, 2 ani de blocaje, problema nu este doar această întârziere de 2 ani, dar și atmosfera în care se desfășoară aceste negocieri. Pentru că sunt uh, purtate sub umbra amenințării din partea lui Victor Orban de a sabota uh, planul de redresare uh, economică a Uniunii Europeană. Deci Uniunea Europeană este o statică în aceste condiții o majoritate inversă ar fi necesară tocmai <laughs> pentru a mai evita uh, asemenea situații să se, să se repete pe, pe viitor. Și sper că comisarul Reinders va, va lupta alături de Parlament pentru a obține un mecanism mult mai bun decât această propunere din partea uh, președinției. Domnul Terheș, dacă este conectat sau în sală. Nu-mi dau seama? Nu. Deci vă dau din nou dumneavoastră cuvântul, domnule comisar, și vă mulțumesc tuturor pentru că toți cei care erau trecuți pe listă și pregătiți să ia cuvântul au și putut să intervină. Vă mulțumesc. Deci vă rog, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, repet uh, câteva chestiuni. După cum am spus în discursul uh, introductiv, există câteva măsuri din propunerea Comisiei în anul 2018 la care vom lucra în continuare, pentru că nu ne dorim ca beneficiarii finali să sufere până la urmă, ci trebuie să vedem cum putem garanta continuarea finanțării politicilor la nivel local. Deci dacă există o problemă cu statul de drept în stat de, într-un stat membru, nu beneficiarii uh, final trebuie să aibă de, de suferit. Trebuie să găsim o modalitate din acest punct de vedere, așa cum se spune și în propunerea în anul 2018. Și al doilea element pe care doresc să repet, există două elemente, două elemente se, separate. Încercăm să combatem, să combatem frauda, abuzul, conflictul de interese prin intermediul OLAF și așa mai departe, parchetul european, pentru prima dată avem această instituție și trebuie să concre- concretizăm puțin lucrurile, dar pentru prima dată va putea să avem anchete organizate și desfășurate de la nivelul Uniunii Europene. Este o chestiune nouă, însă doar 22 de state membre pentru că la momentul respectiv s-a ales această modalitate opțională și 22 de state membre au optat să participe la parchetul european. Pe de altă parte, există și o propunere um, legată de condiționalitate și aici este inclus uh, statul de drept. Deci există două elemente importante uh, separate și temeiul juridic acum este unul uh, solid. Desigur, folosim, plecăm de la necesitatea de a proteja bugetul Uniunii Europene, și plecând de la un articol precis din tratată și de fiecare dată și întotdeauna o să ne bazăm toate acțiunile pe uh, un temei juridic clar și în urma avizelor serviciului juridic. Timidite În uh, acțiunea Comisiei nu putem vorbi de timiditate. Vă referiți la elemente puternice care figurează în propunerea Comisiei. Elemente, propunere care a fost făcută în urmă cu doi ani. Propunerea Comisiei este foarte clară și vom continua să acționăm în domeniul statului de drept cu proceduri uh, de infracțiune și Asta și vom uh, face uh, atunci când vom considera că se încalcă statul de drept și pot lua independența justiției din Polonia, ca exemplu. Procedurile sunt în curs, unele au dus chiar la condamnări, iar în ceea ce privește disciplina judecătorilor, am cerut măsuri uh, provizorii și chiar le-am obținut. Deci, în ceea ce privește timiditatea, nu putem, puteți să ne faceți prea multe reproșuri. Vom continua în aceeași direcție. Aș dori să mai adaug încă două elemente, domnule președinte. Criteriile sunt foarte clare din propunerea Comisiei. Dorim să avem uh, o referință cu privire la încălcarea statului de drept, cu o observație uh, privind uh, independența justiției. Vom discuta primul raport cu privire la statul de drept, veți vedea toate elementele. Sigur, putem da și exemple, dar pentru mine nu e important să avem neapărat exemple, ci să fie foarte clar că dorim să protejăm bugetul împotriva încălcărilor privind statul de drept. Este foarte important. Dar bineînțeles că aș prefera să avem uh, și exemple concrete în prezentare. Iar în ceea ce privește majoritatea, știți care este propunerea Comisiei? Uh, majoritatea calificată inversată. De ce? Pentru că avem uh, același principiu pentru politicile macroeconomice pe care le-am adoptat. Și observație finală, sau două, domnule președinte, discutăm despre majoritate și vom discuta despre acest subiect. E un subiect foarte delicat și știm asta de ani de zile. Să treci de la unanimitate la majoritate calificată și câteodată chiar majoritate calificată inversată. Dar trebuie să încercăm să avem un mecanism eficient. Dar știți că sunt deocamdată foarte multe uh, dezbateri pe baza tratului de la Lisabona se poate să folosim majoritatea calificată și în unanimitatea. E o chestiune dificilă, o vom discuta în continuare. Și o ultimă observație, doar pentru că e important să repetăm, suntem gata să începem uh, trialogurile la nivelul comisiei. Știți că în anumite situații precum acesta suntem gata să începem să sprijinim Parlamentul pe baza propunerii comisiei și uh, să ne prezentăm poziția la Consiliu vom începe uh, trilogurile doar când vom primi uh, poziția Parlamentului. Poate că e o informație utilă. Știm că avem uh, un volum mare de muncă, dar suntem conștienți și convinși că avem nevoie de un mecanism eficient. Mulțumim, domnule comisar, ați uh, spus foarte bine. Vorbim de uh, majoritate de această trecere de la unanimitate la majoritate calificată și chiar la majoritate calificată inversată de mult. Dar există un, uh, o chestiune clară care s-a desprins și din această dezbatere. Uh, există o mare majoritate la Parlament. E clară. Sigur că există și voci discordante, dar totuși există o majoritate clară în Parlament care pledează foarte puternic pentru a începe negocierea CFM-ului uh, și în funcție de, uh, de mecanismul acesta de condiționalitate. Când vorbim despre democrație, statul de drept, acestea sunt chestiunile cele mai importante pentru UE. Dacă putem transmite mesajul acesta uh, în negocieri, vă suntem recunoscători sunteți uh, interfața între noi și Consiliu, negociați în egală măsură. Mulțumesc încă o dată, mai avem încă mai puțin de o oră la dispoziție, dar ne-am încadrat deocamdată și mai avem încă un uh, subiect la fel de important pe ordinea de zi. Este vorba de primul raport anual al Comisiei Europene privind statul de drept privind situația din toate statele membre. Uh, e o evaluare pe bază de parametri în mod uh, cuprinzător, uh, sistematic uh, și uh, uh, bazat pe criterii clare în toate statele membre. Știm de unde a pornit acest uh, prim raport. E vorba de o activitate Uh, desfășurată tocmai pentru a umple golul dintre articolul 7 și articolul 2. E o chestiune foarte importantă a controlului în ceea ce privește respectarea statului de drept, a drepturilor fundamentale și a democrației. Și deci am considerat că avem nevoie de un raport uh, cuprinzător, anual, obiectiv, pentru că știți că de se fac acuzații în ceea ce privește statul de drept, venim cu vinuiri și așa mai departe, sau suntem acuzați că suntem ipocriți, venim cu o caua dublă, dar în acest raport avem o abordare obiectivă. Domnule comisar, vă rugăm să prezentați acest raport în următoarele 10 minute pentru a avea o dezbatere cât mai amplă ca și la primul punct. Mulțumesc, domnule președinte. De această dată o, fi, o să vorbesc puțin mai mult, dar nu foarte mult E o plăcere pentru mine, bineînțeles, să particip uh, la comisia dumneavoastră pentru a prezenta pentru prima dată primul raport al comisiei cu privire la statul de drept a fost publicat ieri, așa cum a fost uh, prevăzut în liniile directoare ale președintei la începutul mandatului acestei comisii. Publicarea acestui raport este un moment crucial pentru Uniune. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană face o reflexie sistematică cu privire la situația statului de drept în toate statele membre. Este o etapă importantă pentru a consolida cooperarea interinstituțională în acest domeniu. Știm că este un obiectiv împărtășit de către Comisie și de către Parlamentul European, așa cum ați spus de mai multe ori. Raportul constituie o sursă foarte importantă de informații care sunt utile pentru dezbateri viitoare la nivel european, național și uh, eventual chiar uh, regional sau local. Acest raport ne va permite să trecem la o nouă etapă în ceea ce privește protecția statului de drept și promovarea unei culturi a statului de drept în Uniune. Întotdeauna am spus că statul de drept trebuie să fie uh, analizat în mod continuu și exhaustiv E o prioritate pe care am apărut, apărat-o uh, în funcțiile anterioare. Margarita a, mințit, a amintit asta în 2016 când uh, au avut uh, dezbateri la Parlament, Sofie își amintește. Întotdeauna am considerat că nu trebuie să examinăm doar anumite situații din anumite țări, ci că uh, ar trebui să studiem situația din toate statele membre pe picior de egalitate prin folosirea unei metodologii comune și obiective. Și iată, am obținut astăzi asta cu acest uh, prim raport anual. Vom rezolva problemele uh, incipiente și aceasta este forța acestui uh, nou instrument. E un raport anual, deci de la începutul anului viitor vom începe pregătirea celui de-al doilea raport. Ieri am, avut, am obținut încă o etapă în stabilirea mecanismului privind statul de drept care se bazează pe raportul nostru și care Uh, acoperă atât uh, evoluțiile pozitive cât și negative în Uniune, inclusiv o evaluare o obiectivă a situației din cele 27 de state membre. Acest mecanism privind statul de drept, care se bazează pe raportul nostru, va aprofunda dialogul și va sensibiliza uh, situația privind statul de drept în Europeană. Mecanismul este un proces anual în care vom încerca să preîntâmpinăm apariția problemelor sau agravarea lor. Vom fol- voi, deci aș dori să să subliniez încă o dată că Comisia a ținut cont de propunerea Parlamentului pentru un mecanism european privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale în stabilirea mecanismului său. Unul dintre obiectivele sale cheie este să avem o abordare inter- interinstituțională mai bine coordonată pe baza unui raport unic. Pentru a lansa mecanismul în ianuarie, am scris tuturor miniștrilor de afaceri europene, invitându-i să stabilească o rețea de puncte de contacte naționale. A fost o, foarte important pentru că am avut un canal constant de comunicare cu statele membre dar am avut și uh, uh, un for pentru a discuta metodologia pentru raport. Toate statele membre au, au uh, avut o contribuție în scris și am organizat uh, și consultări cu factori implicați la care au participat uh, mai mult de 200 de astfel de factori indicați în scris. Uh, inclusiv uh, agențiile europene, uh, ONG-urile din uh, europene și naționale și asociațiile profesionale. Uh, am efectuat uh, mai bine de 300 de vizite virtuale ale țărilor în care am discutat statul de drept, evoluțiile cu autoritățile naționale, cu autoritățile judiciare și alte autorități independente și încă o dată cu factori implicați uh, precum uh, asociațiile judecătorilor. În fine, dar nu în ultimul rând, fiecare stat membru a avut oportunitatea de a-și verifica propriu, uh, propriul capitol pentru a verifica validitatea lui. Toate statele membre au fost tratate pe picior de egalitate. Am aplicat aceeași metodologie tuturor statelor membre. Uh, de asemenea, am informat Parlamentul în legătură cu progresul în pregătirea raportului. Ne-am asigurat că acest proces a fost solid, transparent și cât de inclusiv cu putință. Însă, aș dori să subliniez că raportul reprezintă evaluarea efectuată de către comisie. Și am ajuns acum la prezentarea raportului. Am studiat patru domenii principale. Independența, calitatea și eficiența a sistemelor uh, judiciare, cadrul de combatere a corupției, pluralismul mass media și libertatea mass media și alte uh, uh echilibre instituționale. În ce privește independența, calitatea și eficiența sistemelor judiciare mă bucur de faptul că în multe state membre sunt depuse eforturi pentru a consolida independența uh, justiției și pentru a reduce influența executivului sau a uh, puterii legislative asupra uh, justiției. De pildă, s-au consolidat Consiliile Naționale Independente un exemplu pozitiv. Însă independența justiției rămâne o chestiune de preocupare în anumite state membre. De pildă, în ceea ce privește capacitatea consiliilor judiciare de a-și uh, desfășura activitatea. Uh, de asemenea, avem uh, preocupări structurale în ceea ce privește influența tot mai mare a puterii executive și legislative Uh, asupra funcționării sistemului de justiție, inclusiv curțile constituționale și uh, tribunalele supreme. În ceea ce privește calitatea justiției, pandemia COVID a subliniat importanța de a accelera digitalizarea justiției. Multe inițiative sunt în curs și sperăm că vor duce la îmbunătățiri reale. Anumite sisteme judiciare deja Uh, sunt uh, dotate cu tehnologia necesară pentru a funcționa la distanță și e vorba de practici uh, pozitive care trebuie să fie împărtășite. Mă bucur de faptul că mai multe state membre au adoptat recent noi strategii pentru combaterea corupției. Însă este foarte important ca aceste strategii să fie cu adevărat implementate și să fie monitorizate pentru a se asigura că duc la progrese pe teren. În anumite state membre au fost introduse măsuri pentru a consolida capacitatea instituțională pentru a combate corupția și pentru a reduce obstacolele uh, uh, în calea unei uh, condamnări eficiente. Dar monitorizarea noastră a revelat preocupări în mai multe state membre în ceea ce privește eficiența anchetelor a condamnărilor din cazurile de corupție. Este vorba de preocupări legate de cazuri la nivel înalt. În ceea ce privește mass media, pluralismul și libertatea mass media. Independența autorităților media este consfințită în lege în fiecare stat membru. Acestea fiind spuse, însă, există uh, câteva indicii îngrijorătoare în anumite state membre în ceea ce privește influența politică asupra mass media, lipsa de transparență în ceea ce privește proprietatea mass media și riscurile la adresa jurnaliștilor și altor actori uh, mass media. Apoi, eh, chestiunile instituționale legate de uh, checks and balances. Pe partea bună, avem o dezbatere sănătoasă în ceea ce privește consolidarea garanțiilor legale și constituționale în anumite state membre. În multe state membre au, au loc procese de reformă, mai ales în ceea ce privește noi uh, canale prin care cetățenii își pot, pot verifica executarea puterii executive și legislative. Uh, instituții internaționale precum uh, Comisia de la uh, Veneția sprijină acest proces. Pandemia ne-a arătat că avem nevoie de control democratic parlamentar. Măsurile luate în anumite state membre au fost revizuite de către tribunale, însă am identificat și o serie de preocupări și în acest domeniu. În anumite state membre a, s-a Uh, recurs la uh, legislație de urgență prin Parlament, uh, la decizii rapide și în unele state membre societatea civilă nu are cadrul necesar se, se, se confruntă cu un spațiu pentru operare redus și, de asemenea, nu are acces la finanțare. Am dat doar câteva exemple. Aș dori să vă mai spun că mecanismul european privind statul de drept merge mai departe decât acest raport. Prin acest raport noi încercăm să lansăm un adevărat dialog în Uniunea Europeană și la nivel național, cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu Parlamentele Naționale, dar și cu factorii implicați la nivel european și național. Acest dialog face parte integrantă din mecanism. După cum știți, uh, președinția germană intenționează să, uh, organize, să aibă un dialog privind statul de drept la Consiliu pe baza raportului nostru. Vor fi două dezbateri la Consiliul Afaceri Generale, o dezbatere orizontală care va acoperi uh, evoluțiile generale în octombrie și dezbateri pe țară într-o primă serie de ședințe în noiembrie privind cinci state membre. Invită și Parlamentul să uh, Uh, își exprime reacția față de acest raport și această ședință de astăzi uh, este o primă etapă. Avem 27 de state membre și avem 27 de uh, capitole. Trebuie de asemenea ca dezbaterea să progreseze la nivel național și aș dori să invit parlamentele naționale, partenerii și societatea civilă să discute concluziile raportului. Și pentru a susține acest procesul, intenționez să mă deplasez în anumite parlamente naționale pentru a discuta acest raport și pentru a continua schimburile cu societatea civilă. Uh, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră în circumscripțiile și în țările dumneavoastră în acest sens. În încheiere, domnule președinte, aș dori să spun că mecanismul doar începe cu Parlamentul, cred că avem un interes comun pentru ca acest mecanism să funcționeze cât mai repede. Va fi un instrument preventiv și ne va ajuta să consolidăm statul de drept în Uniune. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru dezbateri pe acest subiect. Împreună, parlamentari, Uh, politicieni, universitari, experți, uh, organizații din societatea civilă, jurnaliști, toți cetățenii europene sunt invitați să participe la acest proces. Misiunea noastră este ca acest mecanism să trăiască pentru ca el să devină temelia protecției statului de drept în Uniunea aș dori să vă asigur de angajamentul meu personal în acest sens. Vă mulțumesc uh, încă o dată pentru invitație, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Aștept observațiile și întrebările dumneavoastră pe marginea acestui raport succint. Aș dori să vi-l arăt astăzi. Mulțumesc, domnule comisar. Asta era și ideea, să discutăm uh, metodologia. Ideea a fost să avem un obiectiv uh, cu parametrii și cu jaloane care sunt perfectibili, dar care să fie cuprinzători în ceea ce privește situația privind uh, democrația, statul de drept uh, în toate statele membre. Mulțumim pentru eforturile depuse, mulțumim pentru prezentare. Lansăm dezbaterea, dar aș dori să fac două observații. Avem trei runde de vorbitori, timpul ne presează. Am primit uh, informațiile cele mai importante, vom avea și dezbateri ulterioare, dar încă o dată vă rog să vă încadrați într-un minut și jumătate. În a doua și a treia rundă, un minut, vă implor, spune președintele, și apoi începem și voturile, pentru că avem un vot la distanță care începe la 18.40. Știu că votăm târziu, joi, seara, dar nu așa suntem obișnuiți să lucrăm, dar așa stau lucrurile datorită pandemiei, deci votul începe la 18.40 la distanță. Deci, vă rog să rămâneți în sală ca să ne asigurăm și de această dată că avem quorumul pentru că dacă plecați nu vom avea vorumul și nu vom putea organiza votul. Deci, încă o dată, vă rog, spune președintele, să nu părăsiți sala de ședințe și cei la distanță să nu uitați că vom începe un uh, nou vot. Să fiți conectați online la 18.40 ca să avem forumul pentru vot. Începem cu prima rundă de vorbitori acum. Domnul Radev acum. Sunteți uh, conectat? Un minut și jumătate. going to speak in Bulgarian. Emil Radev, are you there? Domnule Radev, sunteți conectat? Apăsați butonul speak, vă rog. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Рейндерс. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Reinders, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră de astăzi. Aș dori să vă felicit pe munca depusă de comisie și pe care comisia o va mai face pe acest raport foarte important. Statul de drept este o valoare fundamentală a Uniunii și în primul, prim, acest prim anual, raport anual este un pas foarte important pentru protecția drepturilor cetățenilor. Este un raport care include cele 27 de state membre și ridică aspecte care nu pot să fie ignorate PP are, a cerut de mai multe ori un asemenea mecanism care să fie clar, bazat pe criterii clare și care să fie non-discriminator. Un mecanism care să uh, pună în balanță și să judece fiecare stat membru în funcție de merite și sperăm că acest mecanism va deveni permanent pentru statul de drept în Uniunea Europeană și va duce la eliminarea unor alte mecanisme care au fost aplicate unor alte state membre. Însă cum va acționa Comisia în legătură cu constatările acestui mecanism? Va acționa printr-o procedură de încălcare? Eurobarometrul ne spune că peste 70% din uh, europeni consideră că corupția este amenințarea principală la adresul bunăstării în statul lor respectiv. Deci avem nevoie de o strategie europeană pentru a acționa împotriva corupției și abuzului. Ești și de un minut și jumătate dacă reușiți. Domnule Abdarle, vă rog apăsați butonul, dar mulțumesc domnule comisar, pentru această muncă bună pe care ați făcut-o. Scopul acestui raport este să stabilească lucrurile obiectiv și să uh, contracareze această poveste că acuzăm doar anumite țări și le tratăm diferit. Vă mulțumim pentru că ați declarat foarte clar că există probleme peste tot ceea ce nu e grav atâta timp cât uh, reacționăm și le schimbăm. Însă există diferențe foarte mari între dimensiunea problemelor și uh, acolo unde se încearcă sistematic subminarea uh, statului de drept dacă se cere schimbarea sistemului astfel încât puterea să nu mai poate să se schimbe, aceasta reprezintă o problemă majoră și vă mulțumesc că ați menționat și exemple pozitive, de exemplu Finlanda în ceea ce privește transparența și statele care au luat pași pozitiv, cum ar fi Malta. Mi se pare de asemenea pozitiv că ați reușit să includeți protecția minorităților în domeniul de aplicare nu văd de ce nu am uh, examinat uh, domeniul articolului 2, de ce nu există recomandări specifice pe țară și lăsați acestea Consiliului. Și în final, uh, rolul experților independenți este mult prea mic. Deja vedem criticile și că acest proces este acuzat că este un proces politic cu mai mulți experți independenți am avea o abordare mult mai uh, obiectivă. fiind velt, eh, voi încerca, domnule președinte. Mulțumesc comisiei, com domnule comisar, pentru uh, activitatea sa excelentă. Este un raport foarte mm, cuprinzător și este destul de precaut ca prim raport. Rămâneți foarte aproape de fapte, ceea ce este foarte bine pentru că nu puteți să fiți acuzați și câștigați în credibilitate. Însă, în același timp, cred că trebuie să găsim și o metodă pentru a pune degetul pe rană uh, în legătură cu anumite probleme care există, dar ar fi dificil de cuantificat. Dacă acest raport va duce la mm, eliminarea autoritarismului, corupției și relei Nu dar este un instrument foarte bun, nou, în uh, cutia noastră de instrumente, dacă îl legăm, de exemplu, de condiționalitate. Un, uh, o valoare, plus valoare este faptul că acum avem o uh, imagine completă a sănătății statului de drept uh, în Uniunea Europeană. Statele membre pot să învețe unul de la celălalt, pot să colaboreze și să stabilească repere eu am luat inițiativă, însă m-am surprins să văd că sunt unele lucruri care, la care nu mă așteptam. Ne uh, permite să detectăm trenduri și să facem paralele. Putem să învățăm cu toții. Este important și pentru parlamentele naționale să purtăm această dezbatere și sunt curioasă să văd ce se, cum va arăta anul viitor și ce progrese vor fi înregistrate. Vă mulțumesc, uh, doamnă, doamna Delvos, din partea verzilor. Mulțumesc, acest raport a fost foarte așteptat, a fost uh, amânat și eram îngrijorați că nu va apărea, dar ni s-a spus că nu e un raport curajos, însă este curajos, se pre- prezintă uh, cazuri specifice, se uh, Uh, se identifică uh, situații problematice. De exemplu, evaluarea situației din Ungaria este foarte bună, confirmă ceea ce Parlamentul a spus de ani de zile și arată că trebuie să continuăm să acționăm. Raportul Sargentini a fost votat în Parlament acum 2 ani, situația s-a înrăutățit, nu s-a îmbunătățit și mulțumim pentru acest raport, pentru că ca și raportor îmi dă o referință pentru a utiliza, pentru a cere Consiliului să acționeze în cadrul articolului 7. Acestea fiind spuse, și Comisia trebuie să acționeze, recretăm faptul că nu există niciun angajament pentru a acționa și nici recomandări specifice pentru țară. Pe țară avem nevoie de un instrument eficient pentru că dacă nu, nu va schimba viața jurnaliștilor, a judecătorilor, a magistraților, în toate problemele care au fost evidențiate în alte state membre. Pe, peste un an va trebui să vedem dacă este un instrument care ne permite să acționăm. Din partea ECR, domnul Techi, vă rog uh, într-un minut sau mai puțin. Da, domnul Jackie, văd că contați pe faptul că nimeni nu va citi toate aceste rapoarte, dar aici scrieți, de exemplu, în legătură cu nominalizarea judecătorilor din Spania. După aceea, raportul în cu Polonia, felul în care judecătorii sunt uh, numiți este aproape același lucru ca și în Spania, dar uh, deodată același, acest lucru nu convine. Spuneți că nu se aplică același tratat Spaniei și Poloniei, dar în Germania doar responsabilii politici decid cine va fi judecător. Este un sistem total diferit și nimeni nu îl critică. În Polonia criticați faptul că uh, parchetul anticoru- anticorupție depinde de putere, însă de citiți aportul pentru Germania. În Germania există Ministerul Federal al Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministrul Poliției, deci Până la urmă, puterea executivă decide și ea în legătură cu aceleași controle. Și în, în Germania uh, e ok, dar în Polonia nu e ok. Aș dori să știu de ce se fac aceste diferențe. Și aș dori de asemenea să știu ce se va întâmpla peste un an. Veți spune că va fi un același raport peste un an, dar situația nu se va schimba peste un an ne veți spune același lucru, că în Polonia nimic nu e bun, dar situația va fi la fel ca și în celelalte state. state. Un minut și jumătate. Da, încă așteptam, încă ascultam uh, traducerea. Da, trebuie să spun că acest raport e binevenit. După cum s-a spus, este foarte cuprinzător, uh, este precaut, dar uh, este cuprinzător. Cu toate acestea, bineînțeles, când uh, vrem să găsim o metodologie și un proces care să aducă schimbări reale, vrem ca aceste schimbări să vină mai devreme și mai repede și avem o, un anumit sentiment de frustrare. Nu se face nicio legătură cu condiționalitatea și după cum s-a mai spus, nu se prevede așa ceva, însă Parlamentul și Comisia noastră a propus uh, prin raportul Sophie Intveld, uh, preluat acum de domnul Simicca, acest raport ridică anumite așteptări în legătură cu procesul de, de continuare. Deci salutăm acest raport ca un instrument de prevenție, ca uh, construi o cultură a statului de drept, așteptăm ca Comisia să preia solicitările Parlamentului și anume să extindă domeniul de aplicare, să se asigure că experții independenți sunt implicați în acest raport pe viitor. Și înseamnă și că Parlamentul European va trebui să aibă un rol. Putem să îmbunătățim acest proces și acest lucru trebuie să se întâmple pentru anul viitor. Laura Ferrara pentru neafiliați, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Reinders, pentru munca depusă. Avevamo chiesto de timp. Aș dori să mă refer la raportul publicat ieri și la situația din Italia. Independența politică a ziarelor italienești rămâne o problemă datorită lipsei unui sistem uh, eficace care să, pre- uh, să prevină conflictele de interese. Și acest lucru se remarcă mai ales în sectorul audiovizual. Parlamentul discută acum o lege care, dacă ar fi aplicată, ar putea să rezolve problema reprezentată de conflictele de interese. În raportul uh, privind pluralismul media din anul 2020 se spune că această problemă se regăsește și în jurnalele uh, regionale, nu doar uh, datorită rapoartelor de proprietate, dar și a rapoartelor indirecte cu reprezentanții din guvernele regionale și locale. Deci doream să întreb uh, Comisia dacă știe aceste elemente și despre ce rapoarte indirect ar fi vorba. În ceea ce privește lupta împotriva corupției, um, um, Italia își tot actualizează cadrul legislativ și încearcă din răsputeri să combată fenomenul corupției și doream să-l întreb pe domnul comisar dacă ar fi și alte recomandări pentru Italia sau dacă uh, sistemul judiciar din Italia poate fi considerat a fi unul uh, eficient în combaterea uh, corupției. Mulțumesc. Până la 18.30, 18.35 mai avem timp um, pentru întrebări. Um, interpre- interpreții trebuie să plece la 18.35. Are cuvântul domnul Peters, care este în sală, cred. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, felicitări, domnule comisar. Am uh, citit în acest raport că în Belgia presa nu are probleme, dar uh, în Belgia Uh, platforma Apache a acuzat o companie, Link Invest, că a acuzat uh, o companie privată să-i urmărească pe jurnaliștii săi pentru a le descoperi sursele. Acest lucru poate să pare să fie legal în uh, legislația belgiană, și legislația în legătură cu detectivii privați nu impune niciun fel de restricție în legătură cu urmărirea jurnaliștilor. Este o situație foarte problematică care trebuie să fie luată în considerare. Să angajezi detectivi privați ca să urmărească jurnaliștii nu mi se pare normal. Vă mulțumesc, doamna Inser. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. După cum au spus colegii, este un raport mult așteptat și în sfârșit avem un instrument pentru a compara statele și uh, încălcările de stat de drept în uh, statele membre și în Uniunea Europeană. Noi, pe partea progresivă a Parlamentului, am cerut uh, acest lucru de mult timp. Vă mulțumim pentru munca dumneavoastră, însă mă îngrijorează că acest document va rămâne fără efect. Este bun în sensul în care evidențiază încălcările din diverse țări, însă uh, lipsesc recomandări specifice pe țară. De asemenea, când uh, cum poate să nu rămână un raport uh, fără efect? Trebuie să găsim modalități pentru a nu trimite fonduri autocraților. Domnul Smecker, din partea Renew, sunteți conectat? Că aș dori să îl felicit pe domnul comisar pentru publicarea acestui raport. Știm cât de greu s-a lucrat. Este într-adevăr o realizare, este un pas crucial înainte pentru statul de drept în Uniunea Europeană. Și este un document fără precedent. Acest raport trebuie să fie adus în fața Consiliului și guvernelor naționale. Însă, un lucru care lipsește, acest raport nu este legat de niciun fel de acțiuni ulterioare. Nu există nimic, niciun fel de uh, lega, legătură cu condiționalitățile și cu toții suntem de acord că este nevoie de așa ceva acum. În Polonia, de exemplu, avem o acțiune de încălcare care durează deja de mult timp și încă nu există niciun fel de Uh, consecințe. Vorbitorul este întrerupt de președinte. Ok, vă mulțumim. Tias Ariba din partea verzilor. Un minut dacă sunteți conectate. Doamna Ariba. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Reinders, felicit Comisia pentru publicarea acestui prim uh, raport însă mi se pare destul de uh, șchiop, pentru că lipsesc mecanismele pentru a remedia uh, deficitele democratice. În Spania se vorbește despre legea care uh, împiedică publicarea de către jurnaliști, de, de disparitățile între guvernul central și guvernele regionale. Însă raportul nu vorbește despre consecințe. Avem impresia că există un elefant în cameră și de care nimeni nu vrea să uh, vorbească. În Spania sunt oameni care sunt în închisoare pentru că au făcut un referendum. Sunt artiști persecutați pentru operele lor. Statul de drept constă în a garanta drepturile fundamentale. Și în Europa sunt prea multe state care nu fac acest lucru. Sunt, stăm la dispoziția dumneavoastră pentru a continua munca aceste mecanisme care să uh, ne permită să corectăm deficitul democratic al statelor membre. În Spania nu e nimeni în închisoare pentru că a exprimat opinii, ci pentru că a încălcat legea. Trecem mai departe pentru grupul ECL, do- ECL doamna Asita Campo. Thank you very much, Commissioner. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule Reinda, să mulțumesc pentru prezență, pentru uh, raportul pe care ni l-ați uh, prezentat, care este foarte important pentru a înțelege care este situația Uniunii Europene și a statelor membre. Dacă Uniunea Europeană își dorește să exporte valori și încredere peste tot în lume, trebuie să devină un model, un exemplu. Trebuie să avem încredere unii în alții, pentru că dacă nu, instrumente cum ar fi uh, mandatul european de arestare nu vor funcționa niciodată în mod adecvat și, de asemenea, nu putem să permitem să fim dezbinați de modul în care este tratată această problemă a statului de drept. Avem nevoie de un eh, sistem, de un mecanism care normalizează și consolidează statul de drept și drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Unde credeți că ne vom situa eh, peste 12 luni? Credeți că viitorul raport ne va demonstra un regres în statele care se confruntă deja cu probleme? Când ați lucrat la acest raport, v-ați gândit la care au fost rapoartele între Uniunea Europeană și statele membre în trecut și care ar putea să fie elementele noi care ar putea să ducă la un raport încunat de succes? Mulțumesc, doamna um, Dailin, numele grupului uh, GUE. Mulțumesc, doamnă președintă. După cum am spus, Um, acest raport a fost uh, prezentat de, de guvernul uh, Borisov din Bulgaria um, într-o anumită lumină uh, favorabilă. În acest raport se spune că reformele judiciare în Bulgaria au, fost, au avut un caracter treptat. În realitate, de ani și de, an, de ani de zile, guvernul din, din Bulgaria a, a ignorat recomandările privind uh, reformarea uh, procurorului uh, general. Primul ministru a intervenit spunând cine ar trebui să fie urmărit în justiție și cine nu. Deci ultimele reforme nu sunt o reformă, ci o vânătoare de vrăjitoare împotriva justiției. Deci, um, ce se întâmplă cu acest raport care uh, nu face decât să prezinte într-o lumină favorabilă, în mod nedrept, um, regimul uh, Borisov și nu se spune nimic despre ce se întâmplă în, Catalon, în Catalunia, nimic despre acțiunile justiției uh, din Spania împotriva prizonierilor politici din Catalunia despre necesitatea ca aceștia să fie reeducați, uh, închiderea arbitrară a acestora, o nebunie. Mulțumesc, domnul Sarsalehos, în numele PPE. Gracias, presidenta. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, salut și eu acest raport, însă nu am suficient timp. Vă felicit pentru ce ați spus și pentru ce nu ați spus din fericire, nu spune nimic despre uh, secesionismul antidemocratic care a consumat, uh, uh care a, a, a, la care am asistat în urmă cu trei ani, un atac asupra sistemului democratic uh, spaniol. Sunt, bineînțeles, anumite aspecte mm, care trebuie să fie depășite prin uh, mijloacele legale există necesitatea de a nu expune uh, un organ, uh, organele justiției la politizare. Avem nevoie de un sistem nou de alegere a acestui Consiliu și nu, noi vom susține acest lucru. Pe de, a, pe de altă parte, prin această cooperare și prin uh, deciziile pe care trebuie să le adopte guvernul spaniol, să nu citim în asemenea rapoarte uh, Uh, despre uh, conflicte între guvern și Procuratura Națională. Mulțumim, domnule Zarsalehos, de la PPE, doamna Iucneviciene. Îmi cer scuze pentru pronunție. Intervention will be on... Vă mulțumesc. Eu aș dori să mă refer la transparența uh, celor care sunt proprietarii ziarelor mass media. Acest raport ne spune că există diferențe imense de la un stat membru la alt stat membru și ar trebui să avem criterii minime în Uniunea Europeană când vine vorba de publicarea proprietarilor uh, în mass media. Însă acest lucru nu este uh, suficient. Există și alte aspecte care nu sunt acoperite de acest raport. Când este vorba de uh, Uh, mass media, există mass media și mass media. Există și platforme finanțate din exteriorul Uniunii Europene care sunt uh, folosite cu un obiectiv clar de a influența procesele politice și de a ne eroda democrațiile. Drept urmare, este extrem de important să identificăm aceste platforme care se prezintă ca mass media, între ghilimele, dar care în mod sistematic nu fac decât să dezinformeze pentru a ne submina democrațiile. Ar trebui să încetăm să le mai spunem mass media. Mulțumesc. În numele și de are cuvântul uh, doamna Ionceva. La Mulțumim, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru prezentare. De mai multe ori, în ședințele anterioare, ați spus că vor exista recomandări concrete în raport, dar nu constat nimic în acest sens. Raportul are fișe de informații corecte, uh, dar informațiile nu sunt nici uh, analizate, nici evaluate. Domnule comisar, aș avea și întrebări. În primul rând, spuneți că avem nevoie de un mecanism eficace de combatere a corupției. Totuși, legislația anticorupție în europeană datează uh, dinainte de tratatul de la Lisabona și nu a evoluat de ani mulți încoace. Intenționați să, ame, să îmbunătățiți uh, și să actualizați uh, legislația anticorupție în Europene sau vă bazați pe instrumentele naționale în principal? Și apoi, în ce privește raportul privind Bulgaria, este limpede că aceste preocupări trebuie să fie tratate uh, cu seriozitate. Cum evaluați situația din Bulgaria și care este mesajul pe care Comisia, comisia îl uh, transmite pentru a da curs raportului actual? Mulțumesc! Gracias por el grupo Renew, la señora Ana Donat. Pentru Renew, doamna Ana Donat, aveți cuvântul. Thank you. Um, I want to thank first... Mulțumesc. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului comisar pentru acest uh, raport care aco- acoperă uh, câteva modalități prin care uh, Orban a subminat statul de drept, uh, pluralismul mass media, Uh, abuzarea sistematică a fondurilor europene, presiunea tot mai mare asupra unei justiții independente, hărțuirea societății civile. Și uh, este evident că trebuie să ne uh, axăm pe ceea ce pe modul în care funcționează întregul sistem. Un, există un sistem în care, un sistem, un stat de drept în care chiar există uh, un control de, democratic uh, Uh, care să se desfășoare în mod sistematic. Uh, publicarea acestui raport este doar primul pas. Uh, am stat suficient in, inactiv, nefăcând nimic și trebuie să trecem acum la acțiune. Și aș dori să vă întreb, domnule comisar, ce urmează după acest raport? Rezultatele, concluziile acestui raport se vor regăsi în acțiunile concrete ale Uniunii Europene pentru a proteja valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc în numele verzilor F are cuvântul doamna Reintke. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă. Cu toții salutăm, domnule comisar Reinders, publicarea acestui raport, însă în uh, germană spunem că hârtia este foarte răbdătoare și cred că toată lumea se întreabă ce va face cu acest raport comisia. Și am câteva întrebări concrete la care poate veți răspunde. Când intenționați să, să treceți la următoarea uh, um, um, următoarea etapă a, a procesului de nerespectare a, a tratatelor vis-a-vis -vis de legea care pune un căluș în gură mass mediei și apoi cere, veți cere Curții Europene de, de Justiție să impună o o sancțiune nerespectării separării între diferitele uh, camere ale acestei, uh, ale, ale acestei curți și apoi ce veți, spune, ce veți face vis-a-vis -vis de faptul că uh, aceste sentințe uh, ale CEJ nu ar fi obligatorii. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Stric. Mulțumesc este o surpriză pentru mine că pot lua cuvântul. Mă bucură faptul că am, am această șansă și nu pot decât să fiu de acord cu antevorbitorii mei. Mi se pare un raport foarte bun și aș dori să, să felicit Comisia că a efectuat o, o consultare atât de largă. Însă, slăbiciunea acestui raport este că descrie evoluțiile din acest uh, domeniu al statului de drept, dar nu prezintă o analiză a consecințelor acestei situații la nivelul acțiunilor. Deci, um, în multe cazuri se spune că există o corupție răspândită, dar la ce ne folosește acest lucru dacă nu se spune și care sunt uh, acțiunile care urmează să aibă loc. Deci aceasta este întrebarea mea. La ce acțiuni uh, ulterioare ne putem uh, aștepta pentru că sper că Comisia înțelege că nu este suficient să lasă totul la latitudinea Parlamentului și Consiliului. Comisia este gardiana tratatelor și trebuie să acționeze. Nuestra ultima ponente este la señora Ultima raportoare este doamna Veșnievska din partea grupului ECR. Pani Przewodnicząca, Pani... Vă mulțumesc, uh, doamnă președintă, domnule comisar. Polonia susține această inițiativă din domeniul statului de drept, inițiativă care respectă tratatele. Uniunea Europeană ar trebui să acționeze în temeiul uh, prerogativelor pe care uh, le trasează tratatele. prerogativele care nu sunt menționate în tratate țin de uh, statele membre. Articolul 5.2 din Tratatul Uniunii Europene spune că Comisia Europeană nu are nicio prerogativă de a pregăti, redacta asemenea rapoarte. Deci, raportul pe care tocmai ni l-ați prezentat încalcă dreptul european. Acest raport are o valoare îndoielnică. Poate are o, o valoare um, de, în publicistică și din păcate mi se pare că este unilateral. Domnule comisar, puteți să răspundeți acum la întrebările adresate. Uh, Dacă îmi permiteți, o să spun câteva uh, cuvinte Repet însă anumite, uh, anumite uh, lucruri pe care ne am spus deja, putem discuta uh, capitole țară pe țară, poate ar fi mai, mai ușor să facem acest lucru. În ceea ce privește Polonia, am ascultat comentarii în ceea ce privește toate țările. Nu putem uh, să trecem la măsuri ignorând uh, privirea uh, situația de ansamblu. Deci v-aș ruga să citiți întregul raport și nu doar câte un rând din uh, raport însă știu că raportul a fost, a fost publicat abia ieri, deci nu a putut fi consultat în, uh, în mod extins. Consecințele acestui raport asupra Pol- uh, Poloniei. Nu vom ezita să continuăm cu procedurile de infringement de încălcare a tratatelor dacă va fi nevoie. Acest lucru va deveni vizibil în următoarele săptămâni, în următoarele luni și am spus, uh, am, am început procedurile în legătură cu așa numit al Mazel Law, și nu vom uh, ezita să mergem înainte decisiv și în legătură cu celelalte puncte pe care le-ați menționat. Uh, în ceea ce privește situația din Belgia legată de un jurnalist, nu a fost, mențio- nu a fost men- doar menționată de mai multe o- o- organizații în discuțiile pe care le-am avut, dar presiunea și uh, atacurile împotriva jurnaliștilor reprezintă o adevărată tendință pe plan european. Spunem acest lucru în raport, este o preocupare pe care o avem, după cum am spus și în discursul introductiv, și ne gândim la posibilitatea de a ajuta pe jurnaliști, asistență juridică, de exemplu, uneori uh, și prin intermediul uh, uh, asistenței oferite jurnaliștilor care se confruntă cu aceste încercări de uh, a, fi, a le fi puse bețe în, uh, în roate în calea anchetelor la care participă. În ceea ce privește Spania, aș dori să repet că când vine vorba de situația din Catalunia, poziția Comisiei Europene este bine cunoscută, nu s-a schimbat este o chestiune care ține de Spania, este o chestiune internă a Spaniei, uh, nu are nimic de face cu ordinea Constitu- uh, Comisia respectă ordinea constituțională din Spania, inclusiv uh, deciziile instanțelor din, din Spania. Raportul se, se referă la probleme sistematice legate de justiție și Comisia nu se pronunță vis-a-vis de uh, cazuri speciale. Situația din Italia, uh, corupția la care s-ar fi doamna Ferrara. În raport se spune că capacitatea de a de- detecta, de a încheta cazuri de corupție este una foarte eficientă și lupta împotriva um, criminalității uh, organizate este una uh, eficientă. În uh, același timp spunem că lungimea Uh, procedurilor legale reprezintă o problemă și că există discuții din acest punct de vedere în Parlament și în general uh, Italia își îmbunătățește cadrul legislativ atât din punctul de vedere al prevenirii uh, cu autorități care obțin tot mai multe prerogative în combaterea corupției. Și există există mm, anumite măsuri de suspendare uh, automată, obligația magistraților de a-și uh, declara uh, mm, participarea la anumite organizații. Există în continuare provocări, mm, implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneția, au început reforme în anul 2019 combaterea corupției, punerea în aplicare a, sentință, a unor sentințe definitive și vom sprijini în continuare Bulgaria uh, păstrarea ritmului acestor reforme pentru a ajunge la transpunerea unui nou mecanism uh, privind statul de drept. Am spus câteva, doar câteva cuvinte vis-a-vis -vis de, de câteva state și pot să uh, discutăm toate statele, dacă doriți. Câteva caractere, câteva remarci cu caracter general. Este vorba de un mecanism, de un instrument suplimentar după cum am spus, începem aceste dezbateri aici, dar și la nivelul Consiliului, dar și la nivel național, să discutăm cu parlamentele naționale, cu societatea civilă, să creăm o adevărată cultură a statului de drept și va fi un raport anual. Uh, anul viitor îl vom publica din nou, dar avem și alte instrumente să ne adresăm Curții de Ju- Europene de Justiție, să demarăm uh, procedura de încălcare a tratatelor în temeiul articolului 7 Uh, domeniul de aplicare. Nu este nimic nou aici. Repet, Vom avea un raport privind Carta Drepturilor Omului anul viitor, un uh, plan de acțiune privind democrația și ideea a fost să începem uh, acest proces și uh, să fiu sincer, mi-am dorit să începem cu independența justiție, pentru că atunci când discutăm despre statul de drept, despre respectarea legii și autoritățile trebuie să respecte legea, însă pentru acest lucru ai nevoie de un acces la o justiție independentă, bine pregătită. Uh, de asemenea, și combaterea corupției este importantă, uh, pluralismul în mass media și așa mai departe, dar trebuie să începem cu un element și acesta este elementul uh, cu care am, cu care am început. Când vine vorba de experți, nu am nicio problemă să introducem și mai mulți experți. Am, am primit 250, mai mult de 200 de contribuții din partea părților interesante, interesate și uh, nu am nicio problemă să includem și mai mulți experți și din partea Parlamentului European. Însă este un raport redactat de Comisia Europeană. Este o analiză, o evaluare a Comisiei. Mulți dintre dumneavoastră au spus că Comisia este gardiana uh, tratatelor și este un raport uh, redactat de Comisia Europeană. Și în ceea ce privește pașii care vor urma, nu avem recomandări oficiale, formale, pentru că în legătură cu acestea, într-adevăr, nu suntem siguri care ar fi temeiul juridic, însă am prezentat un raport cu un mesaj foarte clar care ar fi uh, Uh, lucrurile care ar trebui să fie îmbunătățite, dacă, bunele practici uh, existente. Dacă aveți timp le regăsiți, să citiți raportul, le veți uh, regăsi. Dar recurgem și la alte instrumente în domenii diferite. În primul rând, am fost întrebat în legătură, în mod repetat, în legătură cu cadrul de, co- de corupție. Pentru prima dată, la sfârșitul acestui an, la începutul anului viitor, vom avea pentru prima dată parchetul european și pentru prima dată, de la nivelul european, va fi posibilă demararea unor anchete în, cu caracter uh, penal. Este o, sunt acțiuni concrete în doar 22 de state membre, este adevărat, este vorba de acțiuni concrete și apoi cerem statelor membre să pună în aplicare în mod corect planurile naționale de combatere a corupției și trebuie și putem să folosim toate instrumentele de care dispunem. Din nou ne putem uh, adresa Curții Europene de Justiție și putem să eficientizăm și mai mult sistemul de, de, de justiție, pentru că, după cum am spus, uh, nu doar forțele polițienești uh, sunt importante, dar și lungimea proceselor, de exemplu, în justiție. Două ultime comentarii, dacă îmi permiteți. Aș dori să vă spun că volumul de muncă este unul imens. Am lucrat împreună nouă direcții generale din uh, Comisia Europeană au participat la redactarea acestui, acestui raport, serviciul juridic, uh, am discutat cu mulți, um, cu mulți reprezentanți ai, ai statelor naționale și uh, vom continua acest proces pentru raportul de anul viitor și în ceea ce privește conținutul acestui raport. Permiteți-mi să insist asupra anumitor elemente. În primul rând, este o imagine a situației actuale în toate statele membre în, pe patru capitole. Deci nu uh, Uh, prezentăm noi uh, informații. Dacă ești, dacă ești uh, un expert vis-a-vis -vis de situația unei țări într-un anumit domeniu, de, deții deja aceste informații. Însă pentru Uh, cei care nu sunt experți, este o sursă de informații, de informare despre care este situația în toate statele membre. Deci uh, este foarte important să pornim această discuție, pornim de la aceste informații și în concluzie. Cel mai important uh, element pe care trebuie să-l înțelegeți este că uneori avem probleme concrete legate de statul de drept în statele membre. Și ați văzut acest lucru, există preocupări în toate statele membre în anumite domenii dar există o diferență cu un caz specific, din un caz anume, și uh, o încălcare sistematică a statului de drept într-un stat membru. Și ne preocupă tocmai această uh, distinție și legătura cu condiționalitatea. Aș dori să reiterez acest lucru. Nu este singura sursă. Este un raport care poate fi folosit uh, dar uh, există și un alt proces uh, menționat în, în comunicarea din 2018 și propunerea de regulament la nivelul Uniunii Europene și poate, după cum am spus, vom începe dialogul tripartit în discuția anterioară. E un uh, proces specific, există propunere în acest sens, există și alte surse de informații, deci v-aș ruga să facem această distinție. Și visul pe care îl avem este să inculcăm, să creăm o asemenea cultură în toate statele membre, uh, o cultură a statului de drept. Foarte mulți ani am purtat discuții vis-a-vis -vis de statul de drept sau încercăm cel puțin să pornim această discuție. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, așa să fie stimați colegi, este foarte important să verificăm quorumul. Îi mulțumim foarte mult domnului Reinders, dar este foarte important să votăm. Domnule, vă rog să nu plecați din sală pentru că trebuie să verificăm quorumul. Mulțumim foarte mult, domnule Reinders, și vă așteptăm cu proxima ocazie. Verificăm quorumul. Cei care sunt în sală să ridice mâna. Foarte bine. Avem quorum atunci eh, puteți să efectuați votul și trecem la următorul punct al ordinii de zi, foarte pe scurt, pentru că eh, suntem în întârziere. E vorba de prevenția difuzării conținuturilor teroriste online. Domnul Patrick Iachi, care este prezent în sală, ne va spune cum stau negocierile în legătură cu acest raport. Domnule Giachei, aveți cuvântul. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să spun că echipa de negociere a Parlamentului European, după un prim trilog cu președinția germană, a prezentat diversele poziții. avem în continuare câteva diferențe de opinii. În primul rând, în ceea ce privește definiția, Parlamentul European rămâne pe aceeași poziție în ceea ce privește definiția. E vorba de directiva cu privire la combaterea terorismului. Uh, Consiliul însă ar uh, dori să avem o definiție mult mai uh, amplă pentru a include jurnaliștii, artiștii, activitățile educative. Consiliul are uh, o poziție complet diferită. În ceea ce privește instrumentele de control a internetului, noi considerăm că uh, internetul este locul unde se exercită libertatea de exprimare și nu dorim ca el să fie controlat, ori Consiliul are anumite reticențe în acest sens. O altă diferență, uh, protejarea IMM-urilor, care este foarte importantă pentru Parlament. Bineînțeles că nu vrem să impunem sancțiuni întreprinderilor care, din motive operaționale, nu ar putea să uh, suprime, de exemplu, un uh, conținut cu caracter terorist. Uh, the Cross Border Removal Order, ordinul de înlăturare transfrontalieră, trebuie să vedem dacă persoana sau statul care primește această decizie de suprimare uh, e obligată să o uh, pună în aplicare. Parlamentul și-a prezentat uh, poziția în fața Consiliului cu ocazia acestui prim trilog. N-am primit niciun răspuns încă, însă sper că vom primi un răspuns cât mai repede cu putință. Următorul trilog urma, urmează să aibă loc uh, în câteva săptămâni și între cele două triloguri vom avea reuniuni tehnice, cu ocazia cărora sper să ajungem la un acord. Mulțumesc! Pues muy bien. Foarte bine. Dacă domnul raportor consideră că ne-a relatat tot ce trebuie la acest punct, uh, Vom trece la ultimul punct, uh, diverse, dacă există. Dacă nu sunt diverse, și mi se pare că nu, atunci, ultimul punct este să vă spun că următoarea reuniune va fi în 15 octombrie de la 18 la 16